să respingem responsabilitatea pe care o avem să ajutăm uh, Ucraina să-și îndeplinească aspirațiile, pentru că președintele Ianucovici a avut un, o alegere la limită. Vă mulțumesc, dragi colegi. Este de datoria mea să vă informez că în, um, reuniunea, în cadrul reuniunii interparlamentare dele, avem o delegație din partea uh, Republicii Populare Chineze care va veni în vizită la noi și care sărbătorește um, această cooperare strânsă pe care o avem și salut acum pe toți membrii acestei delegații din partea Republicii uh, Chineze. Domnul Chao Peixin, care este vicepreședinte al um, relațiilor externe din partea Parlamentului chinez și domnul Livellini, din partea Parlamentului European sunt cei doi copreședinți ai uh, delegației Parlamentului European pentru China. Și Parlamentul European se bucură să vadă că acest uh, dialog s-a purtat în mod uh, regulat de-a lungul timpului și această nouă reuniune va consolida relațiile dintre cele două parlamente și ne va permite să analizăm mai multe subiecte de interes general pentru um, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru um, China. O să le spun celor două delegații că reuniunile pe care le vor avea astăzi vor contribui la unirea mai profundă a celor două instituții. Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele uh, stângii, îi dau cuvântul domnului Schulz pentru două minute și jumătate. Doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, discutăm în mod constant la Parlamentul European relația dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. În numele grupului meu, în ciuda uh, declarațiilor limitate în această rezoluție am sprijinit acest document. Dar dați-mi voie să menționez următorul lucru. Este vorba de primul summit după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și cred că de aceea partea rusă și-a dorit o Uniune Europeană mai hotărâtă, pentru că pentru Rusia Uniunea Europeană este un, strategic parten, un partener strategic foarte important, fapt care um, ne este arătat și de fapt uh, fapt care uh, a reieșit și din faptul că uh, Rusia a fost ultimul stat din Consiliul European care a salvat convenția, care a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Um, în ceea ce privește OMC, există negocieri de șapte ani și încă nu s-a ajuns la rezultate concrete. Sunt de părere că uh, propunerea oferită a unui parteneriat pentru modernizare s-a făcut pasul uh, esențial pentru uh, progres în acest sens, dar nu este un rezultat suficient. N-ar trebui să se dea mai departe uh, progresele tehnologice ale Uniunii Europene uh, Um, către proiecte cu Rusia. Cred că aici Uniunea Europeană nu este suficient, nu are vederi suficient de largi și uh, nu reușește să creeze încredere, mai ales în rândul IMM-urilor. De ce încă nu avem rezultatele necesare? Cred că trebuie să trecem peste lipsa de, lipsa de încredere reciprocă. Avem de-a face cu prea multă uh, Uh, retorică, dar prea puține proiecte serioase care apoi să se repercuteze asupra vieții uh, culturale, economice, sociale, astfel încât să se creeze încredere. În plus, dați-mi voie să vă spun că energia și mediul sunt aspecte esențiale în ceea ce privește uh, relația Uniunii Europene și a Rusiei. De multe ori numim energia ca un instrument de cooperare și ca un element pozitiv pentru uh, uh, crearea de încredere, însă tocmai în acest domeniu există de multe ori lipsuri și cred că trebuie să le corectăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului EFD. Domnul Provera, un minut și jumătate. Se președinte, la Rusia. Mulțumesc, doamnă președinte. Rusia va fi un partener strategic extrem de important pentru Uniunea Europeană și de aceea este vital să avem un, un acord de cooperare și parteneriat foarte larg. Acesta este o prioritate pentru politica externă a Uniunii Europene pentru că va crea un forum de cooperare în toate domeniile cu Moscova. Mă gândesc aici la um, liberalizarea vizelor, comerț bilateral, uh, controlul imigrației, lupta împotriva uh, terorismului și a uh, imigrației ilegale, combaterea schimbărilor climatice, problema uh, din Caucazul de Sus, procesul de pace din Orientul Mijlociu și criza nucleară din Iran. Uniunea Europeană va trebui să lase deoparte prejudecățile și să opereze într-un mod mai inteligent și mai convingător dacă vrem să rezolvăm problema siguranței uh, energiei, trebuie să realizăm care este valoarea adăugată a programului South Stream care ne va ajuta să avem energia necesară pentru redresarea economică din următorii ani. Europa trebuie să lucreze pe două piste separate atunci când vorbește despre parteneri strategici precum Rusia. Pe de o parte, să se ocupe de problema valorilor și a ideologiei, dar să aibă și abordarea practică necesară pentru relațiile între cele două state. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Pentru independență, domnul Le Pen, două minute și jumătate. Madame la Présidente, Madame la Haute. Doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, salut noua dinamică adusă de lansarea parteneriatului pentru modernizare și a pragmatismului acestuia. Dacă nu are alte merite, acest parteneriat arată cel puțin că Rusia este un partener inevitabil geopolitic pentru Uniunea Europeană. Salut și eforturile de cooperare cu Rusia în ceea ce privește gestionarea situațiilor de criză. Câteva observații acum. Exigențele Uniunii sunt, Uniunii sunt uh, promovate, iar uh, poziția partenerilor săi sunt, este de obicei subevaluată, indiferent că vorbim despre energie eh, sau despre parteneriatul estic. Observ de asemenea că fermitatea anumitor state membre și a Uniunii în uh, ceea ce privește condamnarea nerespectării drepturilor omului nu ține seama de alte aspecte, cum ar fi uh, faptul că și în China se încalcă în mod uh, constant drepturile omului. Dați-mi voie să vă reamintesc că eforturile Rusiei de astăzi puțin de, s-au îndepărtat de eh, doctrina marxistă. În ciuda dificultăților și provocărilor pe care trebuie încă să le depășească, trebuie să fim totuși modești, având în vedere că vorbim și despre state europene care nu își ating obiectivele și despre dominarea progresivă a statelor Europei Occidentale asupra Europei Orientale. Această adunare a fost mai indulgentă față de URSS decât, față de, este, decât este în prezent față de Rusia. În prezent avem cu totul altă poziție față de parteneriatul cu Rusia nu este vorba de fapte istorice noi, este vorba de traducerea progresivă a arhivelor sovietice, arhive care deja au adus surprize neplăcute în ceea ce privește finalul războiului rece. În ceea ce privește poziția domnului Gorbaciov, și în privința altor proiecte sovietice. Cu riscul de a mă repeta, Rusia este un partener esențial pentru statele europene și relațiile cu Rusia trebuie consolidate spre beneficiul tuturor părților. Pentru a ne apropia, gândindu-ne la cultură, la civilizație, Grazie, diamo ora la parola. Mulțumim. Acum dăm cuvântul celorlalți vorbitori și vă rog să respectați timpul alocat pentru că suntem în întârziere. Pentru două minute are cuvântul domnul Omen Reuter. Doamna. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnă înalt reprezentant. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc colegilor care au depus eforturi ca noi să avem o rezoluție bună și clară. Doamna Ashton, în rezoluția noastră există o serie de aspecte critice cu privire la acest summit. După cum au spus și unii dintre antevorbitorii mei, și noi suntem de părere că rezultatele destule slabe se datorează faptului că Rusia preferă să lucreze în mod bilateral decât cu Uniunea Europeană. Și la asta se adaugă și faptul că noi nu vorbim cu același glas. Cum vedeți cooperarea la acest summit? Aveți senzația că putem sau că am putut um, că am, că am putut um, vorbi cu același glas Cred că este important să ajungem la un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care să meargă mai departe de unele dezbateri ce țin de energie. Dar un astfel de acord de parteneriat trebuie să includă și drepturile omului. În plus, pentru, dumneavo- pentru dumneavoastră și pentru Rusia are prioritate un astfel de acord de parteneriat? parteneriat pentru modernizare, eu, în calitate de, par- de deputat european, mă simt exclusă. Bineînțeles că putem coopere, da, coopera, dar în ceea ce privește modernizarea, nu este foarte clar. Aș fi vrut să discutăm această inițiativă în prealabil, pentru că în ceea ce privește modernizarea economiei ruse, suntem de părere că, mai ales în ceea, având în vedere OMC-ul, este mult mai importantă combaterea co- uh, corupției. Apoi, în ceea ce privește cele patru spații economice, această agendă de modernizare nu corespunde cu ceea ce am făcut mai devreme, cu domeniile comunitare. Oricum, trebuie să luptăm mai mult pentru politica cu privire la drepturile omului. Am făcut asta, am depus și unele amendamente și cred că ar trebui ca ele să fie uh, dezbătute. Îmi pare rău să vă întrerup, dar trebuie să vă uh, iau cuvântul pentru că nu se poate prelungi timpul de lucru cu, timpul de intervenție cu 40 de secunde. Are cuvântul domnul Svoboda, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Vă mulțumesc pentru prezentarea noastră care a fost clară și deschisă și care ne arată cât de important este să avem un parteneriat cu Rusia. Eu mi-aș dori să avem un parteneriat strategic și ca acesta să se dezvolte, însă trebuie să vă spun că Rusia este un partener care nu își respectă toate acordurile și contractele uh, de multe ori, mai ales în ceea ce privește Georgia. Eu am fost critic față de Georgia, um, dar uh, trebuie să vă spun că regret faptul că Rusia nu își respectă angajamentele față de Georgia, pentru că asta îi slăbește poziția și slăbește posibilitatea Rusiei de a uh, veni în fața acestui for și a uh, susține politici pașnice. Rusia ar putea să um, contribuie și în situația din Kyrgyzstan acum. Uh, și ne bucură faptul că Rusia a spus că va coopera uh, cu Națiunile Unite aici. Dorim ca Rusia să fie un partener strategic, însă Rusia trebuie să susțină regulile noastre comune pe care le-am dezvoltat la ONU și Rusia trebuie să își respecte angajamentele luate împreună cu Uniunea Europeană. Și Uh, bineînțeles, mă bucur dacă relațiile dintre Ucraina și Rusia se dezvoltă într-o direcție pozitivă, însă acest lucru nu trebuie să împiedice Uniunea Europeană să își dezvolte relațiile cu Ucraina, pentru că cele două nu se exclud reciproc. Vă mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Lamtorf. Stimată doamnă vicepreședinte, ceea ce a spus uh, colegul Svoboda este poziția grupului nostru și, și a grupului nostru. Dorim un parteneriat strategic cu Rusia, dar suntem de părere că nu îl avem, uh, pentru că nu avem valori comune. Însă cred că există semne de speranță și cred că sunt o șansă foarte mare aceste semnale pentru mandatul dumneavoastră. De ce? Pentru că ceea ce văd în Rusia este o uh, să-i spunem așa, politică vestică, mult mai constructivă decât ceea ce am văzut în uh, trecut. Să vedem, uh, în ceea ce privește Arctica, iată, un pas înainte. Uh, acordul de la Sevastopol, apoi în ceea ce privește uh, gazoductele și uh, să nu uităm uh, concilierea cu uh, Uh, Polonia uh, în ceea ce privește Smolensk. Uh, te televiziunea din Rusia a, dat, a difuzat de două ori filmul lui Andrei Vaida Catin. Iată, un nou semn de speranță. Cred că această politică vestică ne a, ne arată că Rusia a înțeles că problemele ei sunt în, mai degrabă în sud și în est. Și poate că și cred că um, din, fa, face parte din aceeași direcție și uh, cooperarea cu privire la Iran și sper că, având în vedere aceste semne de speranță, vom face progrese în ceea ce privește un uh, parteneriat. Vă mulțumesc. Un minut, domn doamna Hautala. Haluaisin kiittää lämpimästi korkeaa edustajaa ja koko EUn. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și doamnei înalt reprezentant al Uniunii Europene și grupului care s-a deplasat în Rusia pentru a discuta despre drepturile omului. Sunt bucuroasă că discutăm despre acest lucru în prezent. Avem, sunt și lucruri care ne îngrijorează. În ceea ce privește rezoluția care va fi votată mâine, sunt anumite aspecte ce trebuie incluse în ea. Există legături strânse între Parlament, Comisie și Consiliu și trebuie tocmai de aceea să facem eforturi în acest sens. Doamna Wallström a vorbit despre un caz al drepturilor omului, cazul Mamitski. E vorba de exemple de persoane care militează pentru drepturile omului și își riscă, uneori chiar își pierd viața. La summitul UE-Rusia, uh, să nu uităm că au fost împiedicate manifestațiile celor care au apărut articolul 31 uh, pentru, în favoarea drepturilor omului. Mulțumim, doamnă Otala. Are cuvântul acum domnul Kurski, un minut. Pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Moscova recunoaște faptul că fără a moderniza Accesul la tehnologiile vestice nu are nicio șansă să ne prindă din urmă și să prindă din urmă media europeană. Uniunea Europeană ar trebui să profite de asta, dar asta nu se întâmplă pentru că eu cred că rezultatul summitului nu este satisfăcător și acest lucru va continua până când Uniunea Europeană își va asuma o poziție mai puternică și mai dură pentru a susține anumite valori Tocmai de aceea, noul parteneriat cu Rusia ar trebui să includă și anumite clauze legate de drepturile omului și ar trebui să le spunem foarte clar că nu există nicio șansă ca Rusia să coopereze cu noi dacă nu își îmbunătățește acest uh, dosar al drepturilor omului. Tocmai de aceea nu înțeleg de ce nu am reacționat la demonstrațiile care au avut loc în Sankt Petersburg sau în uh, Moscova, pentru că nu este suficient să le spunem uh, diverse lucruri, trebuie să ne uh, transpunem totul în fapte. Vă mulțumesc, dar acum cuvântul domnului Belder pentru un minut. Sinds de tijd van Saar Peter de Grote hanteren Vă mulțumesc, doamnă președinte. De pe vremea lui Petru cel Mare, Rusia și Europa Uh, interpretează în mod diferit uh, conceptul de modernizare și îl aplică în mod diferit. Pe de o parte, o uh, abordare materială, pe de altă parte, o abordare mult mai cuprinzătoare, iar acest lucru se vede și după ultimul summit EU-Rusia, și anume după semnarea acordului de modernizare, președintele Medvedev a dat de înțeles că Rusia înțelege acest acord din punct de vedere tehnocratic mai degrabă. Pe de altă parte, pentru Uniunea Europeană este important să aibă loc și să discutăm despre o modernizare socială cu respectarea drepturilor fundamentale ne dă de gândit faptul că serviciile secrete uh, ruse au primit uh, competențe mai mari. Modelul Putin nu trebuie să fie imitat în alte zone. Vă mulțumesc. Domnul Lizec, un minut și jumătate. Ca Mulțumesc, doamnă președinte, Lady Ashton. E bine că discutăm cu Rusia, trebuie să continuăm dialogul cu Rusia și să ne bucurăm de tot sprijinul pe care îl putem avea. Parlamentul va continua să sprijine acest dialog cu o Rusie în schimbare. Așa sperăm cel puțin că Rusia se schimbă și, după cum uh, spunea domnul Medvedev, va fi de acum înainte o dictatură a statului de drept, iar investitorii care investesc în Rusia sau au relații comerciale cu Rusia vor putea conta pe faptul că vor fi ajutați de cadrul juridic rusesc. Din păcate, până acum au fost multe probleme de ordin juridic în Rusia. În dialogul cu acest partener trebuie să le reamintim de acest lucru. Suntem bucuroși că există o cooperare între Rusia și statele Uniunii Europene, cu ONU, cu NATO. Iar în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și securitatea internațională, suntem bucuroși că se continuă acest dialog. Însă sunt și lucruri, sunt și probleme care nu au fost rezolvate. Legat de vecini, suntem îngrijorați de faptul că există anumiți politicieni în Rusia care doresc să refacă Imperiul Rusesc. Mai ales în ceea ce privește Georgia, consider că ar trebui să intervenim și să le reamintim de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul domnul Fleckenstein, un minut și jumătate. Frau Präsidentin, Lady Ashton. Doamna președinte, Lady Ashton, stimați colegi, summitul UE-Rusia a avut un rezultat decent mai ales în ceea ce privește concretizarea partenerului, parteneriatului de modernizare și salut faptul că dialogul între societățile civile este stabilit ca o prioritate, prioritate în acest parteneriat de, uh, parteneriat de modernizare. În calitate de membru al delegației uh, pentru Rusia, am participat la un seminar care s-a ocupat de tocmai această temă și am putut constata ce progrese au existat în ultimii ani în Rusia, dar și cât mai rămâne de făcut și cât de mult putem contribui noi uh, pe baza experienței noastre în acest sens. Schimbul uh, este un uh, aspect esențial, nu poate exista uh, o um, modernizare adevărată fără o libera circulație a persoanelor și de aceea sunt dezamăgită, dezamăgit de um, progresele în ceea ce privește vizele. Nu este vorba de a stabili planuri, de a uh, respecta anumite ordini. Este vorba de faptul că trebuie să fim previzibili, că criteriile trebuie să fie clar uh, Uh, stabilite și Rusia trebuie să știe foarte clar că dacă anumite probleme concrete sunt, uh, sunt rezolvate, dacă anumite criterii sunt respectate, vizele uh, vor fi eliminate. Vă mulțumesc, domnul Cernețchi, un minut. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Doamnă președinte, domnilor și domnilor, relațiile UE cu Rusia trebuie să fie o autostradă cu două sensuri. Le-am oferit cunoștințe în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, ceea ce este necesar de asemenea, dar trebuie să le dea și ei ceva în schimb. Trebuie să îmbunătățească mediul de investiții pentru investitorii noștri și trebuie să existe și certitudini uh, și stabilitate juridică îmi pare rău că acest summit uh, despre care vorbim a fost doar o autostradă cu un singur, cu sens unic, pentru că le-am dat o grămadă de lucruri, dar n-am primit nimic în schimb. În ceea ce privește rezoluția comună, cred că există o lipsă a unei trimiteri la cazuri concrete de încălcări ale drepturilor omului. Și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume, să spunem numele și exemplele concrete care sunt nenumărate. Uh, dacă doamna Merkel sau domnul Medvedev au fost de acord să stabilească o comunitate politică UE-Rusia, trebuie să decidem odată pentru totdeauna dacă vorbim fiecare nume propriu sau vorbim cu o singură voce. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Miamom pentru un minut și jumătate. Doamnelor și domnilor, Vă rog să faceți liniște în sală. Importanța relațiilor dintre UE și Rusia este extrem de evidentă. Avem, este un vecin puternic, este un partener strategic și face parte din Consiliul de Securitate al ONU. Și datorită noilor acorduri semnate cu um, Statele Unite au reușit să treacă peste anumite tensiuni. Am trecut și peste tensiunile cauzate de intervențiile în Ucraina în urmă cu câțiva ani. Rezoluția 1929 uh, în ceea ce privește Iranul de asemenea, ne-a ajutat, a fost un pas înainte. Deci este momentul propice să avem o relație cu uh, Rusia și tocmai de aceea cred că este păcat că nu am înregistrat uh, progrese suplimentare în negocierile pe care le-am purtat cu Rusia. Asta înseamnă că Rusia trebuie să mai întâi să intre în OMC și asta nu s-a clarificat. Uh, Cred că trebuie să avem un acord ambițios care să trateze și investițiile, și comerțul, și problemele energetice și care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic. Asta este ceea ce ne trebuie. Bineînțeles, sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să ajută Rusia în dorința sa de a se moderniza. Dar parteneriatul de modernizare și cadrul pe care l-am înființat la summitul recent nu trebuie să fie o alternativă la acordul la care m-am referit mai devreme. Mă bucur de asemenea că îmbunătățirea sistemului juridic din Rusia face parte din parteneriat și lupta împotriva corupției. Dar din moment ce nimeni nu mă mai ascultă, ar trebui să mă opresc. Trebuie să spun că o politică unică din partea Uniunii Europene este ceea ce ne trebuie și dumneavoastră, Lady Ashton, și președintele Consiliului ne pot permite să obținem acest lucru, o politică unică față de Rusia. Mulțumesc! Vă rog, doamnelor și domnilor, dezbaterea este spre final și o să vă rog să păstrați tăcerea. Dau acum cuvântul domnului Vigenin pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că vă străduiți să faceți ordine în plen, dar cred că zgomotul vin, va fi din ce în ce mai mare. Doamna Ashton, vă mulțumim pentru informarea pe care ne-ați făcut-o cu privire la întâlnirile din Rusia. Ne interesează foarte mult acest summit și cred că a fost unul mai puțin tensionat și cu mai mult respect din partea ambelor părți. Acest climat cred că va da roade. Este clar că, deși valorile noastre încă nu sunt pe deplin armonizate, există totuși mai multe obiective comune. Există mai multe inițiative pe care le putem urmări împreună. Rezoluția pe care nu sunt de acord că rezoluția pe care urmează să o adoptăm este una slabă. Este una echilibrată, lucru care nu s-a mai întâmplat de mult și cred că aceasta reflectă rezultatele summitului. Legat de parteneriatul estic, după părerea mea, comunicarea îmbunătățită cu Rusia este foarte importantă pentru că astfel vom putea să rezolvăm probleme vechi uh, cu țări membre ale acestui parteneriat. Mulțumesc! Grazie uh, per Mulțumesc. La intervenții spontane voi da cuvântul unui singur deputat din partea fiecărui grup, pentru că nu, pentru că suntem în mare întârziere. Domnul Vida, un minut. Cienījamie colegi, sadarbība ar Krieviju nenoliedzam ir jāturpina un jāattīst. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, cooperarea cu Rusia trebuie să fie continuată și dezvoltată. Totuși, noul acord de parteneriat trebuie să fie mai precis și obligatoriu din punct de vedere juridic. Cooperarea pentru modernizare trebuie să fie bilaterală și proporțională. În calitate de coordonator al Subcomisiei pentru Drepturile Omului, trebuie să subliniez faptul că aproape în toate cele 115 cazuri care au fost um, înaintate în instanță împotriva Rusiei pentru încălcările drepturilor omului, Rusia a fost găsită vinovată, dar nu s-au plătit niciun fel de uh, compensări. Spre exemplu, a existat un caz al unui cetățean care în 1994 a ars de vii mai mulți uh, oameni din Letonia, inclusiv o femeie însărcinată, și a plădat vinovat, dar El a fost onorat de guvernul rus și asta demonstrează că avem o înțelegere diferită în ceea ce privește drepturile omului între Rusia și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îi dau acum cuvântul domnului Pașcu pentru un minut. My mind in terms of... Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește consecințele, Uh, summitul uh, din 5 iunie ar putea să fie mai important decât uh, summitul de la Rostov. Problemele de securitate, inclusiv Transnistria, ar trebui să fie discutate într-un mod mai coerent între înaltul reprezentant al UE și ministrul de externe rus cu condiția ca ambele părți să aibă aceeași părere atunci când vorbesc despre mecanismul de gestionare a problemelor și uh, forumul de securitate din Rusia. Dar chiar dacă recunosc și respect ca profesor de politică internațională că strategiile majore care sunt rezervate pentru uh, puterile mari uh, nu pot să fiu de acord cu faptul că micile puteri sunt cele care trebuie să rezolve problemele mari până la urmă. Mulțumesc! Grazie per l'ultimo intervento. L'olor... Mulțumesc. Ultimul intervenient, domnul Milter, un minut. Äh, domnul Mölzer. Doamnă președinte, nu s-a obținut foarte mult la acest summit. Parteneriatul de modernizare este pe hârtie și nu este foarte clar dacă este vorba de un parteneriat sau un acord de cooperare. În plus, nu se numesc proiecte concrete și termene concrete, însă este foarte important ca relațiile cu Rusia să fie aprofundate, cel puțin, pentru că și din punct de vedere economic, uh, energetic, Rusia este cel mai important partener al Uniunii Europene a lega un astfel de parteneriat de parteneriat de un uh, parteneriat cu statele din uh, parteneriatul uh, estic nu mi se pare o bună idee. S-a întâmplat deja acest lucru în 2004 și n-a avut rezultate bune. Dacă s-a discutat în timpul summitului despre Kosovo și despre fâșia Gaza, ne punem întrebarea de ce nu s-a discutat și despre politica instabilă uh, Uh, despre situația politică instabilă din Kyrgyzstan. Nu numai uh, proiectul Nabucco ar avea de suferit dacă situația s-ar uh, înrăutăți în acea zonă. Vă mulțumesc. Cu aceasta se încheie procedura intervențiilor spontane și dau acum cuvântul doamnei vicepreședinte, doamna Ashton. Îi cer scuze pentru că uh, este foarte mare gălăgie în sală și am să vă rog să păstrați liniștea. Vă, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. I hope Thank you, Madam President. I'm, I hope... Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că cei care doresc să asculte încheierea acestei dezbateri vor putea să o facă. Mă voi concentra pe câteva puncte esențiale menționate de dumneavoastră. Și voi începe cu parteneriatul pentru modernizare și uh, acordul de cooperare politică. Cele două nu se exclud reciproc. Aș vrea să se înregistreze progrese însemnate în ceea ce privește acordul de cooperare. Există probleme, mai ales în ceea ce privește aspectele comerciale și economice, însă fără îndoială acest acord trebuie încheiat. Pe lângă lansarea parteneriatului pentru modernizare. Într-adevăr, sunt provocări serioase, așa cum spunea domnul uh, Severin. Însă, așa cum spunea domnul Lansrop, sunt și șanse pe care trebuie să le folosim. Domnul Kurski, într-adevăr, este vorba de probleme legate de drepturile și despre probleme, uh, probleme legate de drepturile omului, nu doar de progrese tehnice dorite de Rusia. E vorba de reforma judiciară, și aș vrea să vă atrag atenția asupra declarației de la summit. Veți vedea dacă o citiți că aceste puncte sunt incluse. Domnule Belgici, veți uh, găsi, sper, lucrurile pe care le căutați. În ceea ce privește uh, a vorbi într-un glas, eforturile noastre de a vorbi într-un, uh, pe un singur glas, uh, ne apropiem de acest deziderat în mai multe domenii și cred că Rusia nu va da înapoi din relațiile bilaterale. Sunt aspecte pe care Uniunea Europeană cu cele 27 de state membre are o influență mai mare decât statele membre individuale. În ceea ce privește ce spunea domnul Le Pen și domnul Svoboda și domnul Tanăc, am discutat cu domnul Sergei Lavrov pe problema colaborării pentru ieșirea din criză. Domnule Mosecovici, Kyrgyzstanul nu eh, Problema Kyrgyzstanului este una de dată recentă, dar ținem legătura cu Rusia și în acest, la acest sfârșit de săptămână am discutat cu diversi uh, factori de influență. Domnul Tanak s-a referit la Ucraina. Ieri m-am întâlnit cu prim-ministrul Ucrainei tocmai pentru a discuta despre modalitățile în care putem aprofunda relația între Uniunea Europeană și Ucraina. Aceasta, din urmă, este un stat important pentru noi mai ales în contextul eforturilor legate de viză, așa cum s-a vorbit la începutul dezbaterii. Este foarte important să avem eforturi coerente cu vecinii din parteneriatul estic pentru a nu crea dezechilibre. Domnul Ferguson, dialogul cu societatea civilă este reflectat în parteneriat precum și apropierea Rusiei de OMC. Analizarea posibilității aderării la OMC, indiferent că e vorba de Rusia împreună cu Kazahstanul sau Rusia singură. În fine, Georgia este o problemă foarte importantă, menționată în mod constant la reuniunile bilaterale de la toate nivelurile. Este important să ne continuăm eforturile la Geneva pentru redactarea uh, unei rezoluții. În fine, doamnă președinte, energia este o problemă foarte importantă, o problemă constantă. Trebuie să păstrăm un parteneriat ferm cu Ucraina și cu Rusia totodată pe această problemă. Mulțumesc. Grație, vicepreședinte. Comunico. Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Am primit șase mm, propuneri de rezoluție pentru continuarea dezbaterii. Dezbaterea este acum închisă, votul va avea loc mâine la ora 12. Acum trecem la votare. Domnule,